președinte. președinte. La seduta e aperta. Ședința e deschisă. Primul punct de pe ordinea de zi de azi este raportul domnului Casa în ceea ce privește viitorul taxei pe valoare adăugată. Dau cuvântul domnului raportor pentru patru minute. Poftiți! Grazie, president, comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați eurodeputați. Acest raport aduce o contribuție foarte importantă în procesul de consultare inițiat în decembrie 2010. Atunci, Comisia a lansat Cartea Verde în ceea ce privește viitorul TVA. În prezent, acest sistem nu este adaptat la piața internă. Sistemul costă foarte mult din punct de vedere administrativ. Costurile de conformitate sunt mult prea ridicate, iar povara administrativă este prea ridicată pentru întreprinderi. Și, de asemenea, acest sistem este foarte permisiv în materie de fraudă, mai ales când vine vorba despre tranzacțiile transfrontaliere. Frauda costă miliarde de euro în fiecare an. Trebuie să identificăm cea mai bună metodă de abordare. Sigur că aceasta este o mare provocare. Abordarea ar trebui definită după consultări ample cu părțile interesate. M-am întâlnit cu diferite organizații, inclusiv cu reprezentanți ai unor întreprinderi mai mari dar și mai mici. Și aș dori să formulez acum concluziile. În raportul meu ar subliniez faptul că ar trebui să definim status quo-ul și să ne îndreptăm către principiul destinației când vine vorba despre impozitarea unei întreprinderi care are activități intracomunitare și transfrontaliere. Aceasta este poziția pe care am formulat-o în urma consultărilor cu părțile interesate. Am ținut cont și de Cartea Verde a Comisiei. Deocamdată sistemul se bazează pe principiul originii. Dar iată că nu am reușit să implementăm acest principiu al originii, așa că a sosit momentul să găsim o alternativă. Un sistem bazat pe principiul destinației poate să fie foarte eficient. Acest sistem ar trebui să fie însoțit de crearea unui ghișeu unic. Acest ghișeu unic ar trebui să existe până pe 1 ianuarie 2015 și ar trebui să rezulte în reducerea poverii administrative și în eficientizarea tranzacțiilor transfrontaliere. Ne îngrijorează faptul că mulți preferă să facă afaceri cu țările din lumea a treia. Asta chiar dacă se spune că avem o piață unică europeană. Ar trebui să analizăm această problemă cât mai repede cu putință. Când discutăm despre colectarea TVA, e foarte clar că ar trebui să analizăm noi posibilități. Cred că cel mai bun sistem din uh, toate cele analizate este cel al modelului depozitului de date. Pentru a trece la acest sistem, trebuie să investim mult în infrastructură. De asemenea, trebuie să fim foarte prudenți. E clar că trebuie să studiem în continuare problema pentru a vedea dacă această abordare e fezabilă. Trebuie să facem tot posibilul pentru a reduce costurile administrative. E foarte important, e un lucru foarte important, mai ales pentru IMM-uri. Alte recomandări. Trebuie să reducem um, frecvența colectării TVA-ului și să analizăm problema scutirii de TVA, să utilizăm uh, mai mult instrumentul e-government, mai ales în ceea ce privește colectarea de TVA și declarațiile de TVA. Mă opresc aici, așteptând intervențiile colegilor mei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul domnul comisar Șemeta. Doamnă președinte, stimați deputați, Aș dori să mulțumesc Parlamentul European și mai ales domnului Caza pentru acest raport pozitiv și constructiv referitor la Cartea Verde privind viitorul TVA. Atunci când comisia noastră și-a început mandatul, am considerat că a venit momentul să analizăm din nou sistemul european de TVA, existent de peste 40 de ani. Într-adevăr, este momentul cel mai bun să dezvoltăm un nou sistem de TVA modern și compatibil pe deplin cu piața unică și cu modelele de afaceri emergente, că, pentru ca TVA-ul să-și continue rolul de uh, sursă de venituri pe termen lung. Cartea verde privind viitorul TVA, prezentată în decembrie anul trecut, a reprezentat un prim pas în acest proces. Reacțiile în masă ale părților interesate ne confirmă că o astfel de dezbatere era necesară. Peste 1700 de contribuții scrise au fost uh, primite. În general, se confirmă că sistemul actual TVA este prea complex și prea dificil, mai ales uh, pentru că există diferențe între statele din Uniunea Europeană. Aceste diferențe reprezintă un obstacol primordial în uh, fața profitării de avantajele pieței unice, mai ales de către IMM-uri. Inițiativa noastră a creat așteptări foarte mari. Într-adevăr, schimbări majore în legătură cu toate aspectele fundamentale ale TVA sunt cerute de întreprinderi, de părțile implicate și de publicul general. Următorul pas în acest proces de reformare a TVA ar fi o comunicare prezentată înainte de sfârșitul anului în curs, care să identifice o strategie cuprinzătoare pentru un regim TVA stabil și pe termen lung. Evident, nu va fi posibil să ne ocupăm în același timp de toate aspectele TVA. Comunicarea s-a referit la obiectivele finale ce trebuie urmărite. Trebuie să se facă o diferență între domeniile în care se poate face progres pe termen scurt și domeniile în care mai este nevoie de muncă substanțială, domenii în care rezultatele pot apărea doar pe termen mai lung. În dezbaterea viitoare a Colegiului Comisarilor, în ceea ce privește programul acesta pe anul viitor, eu voi propune noi inițiative legate de prioritatea noastră principală, consolidarea și creșterea durabilă. Astfel, noi propuneri vor urma strategiei TVA Va fi vorba de un mecanism de reacție rapidă, guvernanță TVA împreună cu comunitatea de afaceri și reducerea poverii administrative pentru întreprinderi. Stimați deputați, avizul Parlamentului exprimat în acest proiect de raport reflectă în cea mai mare parte opiniile părților implicate. Este de asemenea un raport foarte ambițios, ceea ce pentru Comisie reprezintă un semnal pozitiv și încurajator asigur Parlamentul că vom ține cont pe deplin de opinia sa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar! Acum, în numele Comisiei de Control Bugetar, are cuvântul domnul Stas. Patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, domnule comisar. Sunt raportor pentru aviz din partea Comisiei pentru Control Bugetar și m-am uitat la măsurile antifraudă în special. Nu este vorba de o inițiativă nouă. Este, discutăm de mult despre această temă. Acum câțiva ani, un raport al Curții de Audit, al Curții de Conturi, a, a evidențiat deficiențele din sistem. Noi am votat deja un raport și raportorul a făcut câteva referiri la aceste recomandări deja adoptate. Sper că ele vor putea fi adoptate în practică. Sistemul actual are câteva slăbiciuni care duc la fraudă. 100 de miliarde de euro se pierd în Uniunea Europeană. Este vorba de o proporție foarte mare din frauda fiscală din Uniunea Europeană, care se ridică la 250 de miliarde de euro. Știm că fraudele tip carusel în sectorul TVA ajung de la 80 la 100 de milioane. Uh, acest lucru ar trebui să ne uh, determine să acționăm. Vorbim aici de fraudă transfrontalieră, deci, trea, deci trebuie să stimulăm cooperarea între administrațiile diverselor state membre, cooperație cu Europol, Eurojust și cu OLAF. Aceasta este una dintre recomandările noastre uh, de la Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc raportorului și întregii comisii ECON pentru că au adoptat o mare parte din avizul meu. Totul dintre paragraful 3 și 40 din avizul meu. Acest lucru se întâmplă destul de rar. După cum spuneam, este vorba aici despre cooperarea transfrontalieră. Trebuie să uh, ne asigurăm că uh, autoritățile își cunosc responsabilită- responsabilitățile și riscurile. Dacă vorbim despre aspectul transfrontalier, trebuie să definim mai bine frauda de tip carusel. Mulți multe părți interesate cu care am discutat cereau o definiție uniformă a fraudei tip carusel TVA și doreau a sancțiuni administrative armonizate. Domnule comisar, este urgent să avem propuneri legate de consolidarea legislației antifraude. Este vorba de o cerere extrem de importantă. Am dorit să faceți ceva în legătură cu simplificarea legislației TVA și consolidarea regulilor TVA. Inspectorii care se confruntă cu acest tip de fraudă în mod regulat spun că am, avem de a face nu doar, doar de o lipsă de colaborare transfrontalieră, ci și de o barieră lingvistică, pentru că dacă trebuie examinate documente care provin dintr-o altă țară, într-o altă limbă, acest lucru pune probleme majore legislația TVA din toate statele membre trebuie să fie tradusă cel puțin în engleză, franceză și germană. O inițiativă belgiană vrea înființarea unei rețele în acest sens. Eu aș dori ca Comisia să se asigure că va crea valoare adăugată prin propunerile sale și, de asemenea, Uh, aș ruga ca rapoartele în acest sens să fie puse la dispoziția par- Parlamentului pentru a promova transparența. Acestea sunt temele cele mai importante din raportul meu. Vorbesc și despre noile tehnologii care ne pot ajuta la lupta împotriva fraudei TVA. Dacă ne uităm la uh, concluziile ECON și concluziile CONT, toate aceste recomandări au fost adoptate și am dorit să combatem acest tip de fraude. Vă mulțumesc. Urmează doamna Ivanova în numele Comisiei Piața Internă și Protecția Consumatorului. Două minute. L'onorevole Ivanova non è in aula e... Nu văd ca doamna Ivanova să fie în sală, așadar trecem la domnul Ferber din partea Comisiei pentru Transport și Turism. Două minute. Dar se pare că nici domnul Ferber nu este prezent. Așadar, trecem la intervențiile în numele grupurilor politice, în numele PP, domnul Palone, două minute. Eh, mm, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că dezvoltarea pieței interne și funcționarea acesteia necesită o taxă pe TVA funcțională. Domnul raportor a trasat un scenariu care prezintă foarte clar toate lacunele din acest sistem și modul în care le putem acoperi. Trebuie să acționăm rapid, fiindcă oricum suntem în întârziere. Următorul sistem TVA necesită o armonizare deplină, reguli comune, astfel încât să conțină avantaje competitive. La ora actuală, consumatorii aduc daune pieței interne, mai ales pentru acele companii care au activități transfrontaliere. Așadar, cooperarea poate funcționa doar dacă statele membre se angajează cu adevărat în implementarea acestui sistem și vor lăsa la o parte micile interese naționale. Raportorul face referire la reducerea birocrației. De asemenea, se menționează reducerea poverii administrative în ceea ce privește strict TVA-ul. IMM-urile plătesc la ora actuală mult mai mult decât marile întreprinderi când vine vorba de colectarea TVA, mai ales când se fac tranzacții transfrontaliere. E nevoie de mai multă simplificare, dar e nevoie și de mai multă siguranță juridică pentru serviciile civile și pentru întreprinderi. Sper așadar să avem la final modele armonizate care să vizeze și IMM-urile. Europa depinde de acestea în recuperarea sa economică. Vreau să menționez la final că viitorul taxei pe valoare adăugată impune și analizarea impozitului de bază. Trebuie să avem consolidare fiscală. Trecem printr-o criză și toată lumea trebuie să plătească, nu doar uh, cei mai slabi din societatea noastră, care au un venit fix. Mulțumesc, domnule Palone, spune președinta. Următorul vorbitor, următoarea vorbitoare e doamna Comi, care îl reprezintă pe domnul Ferber și va vorbi în numele Comisiei pentru Transport. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În multe state membre, finanțele publice sunt într-o situație îngrozitoare. Așadar, nu are sens să începem aici uh, certuri de principiu. Trebuie să găsim niște obiective pe care le împărtășim cu toții. Trebuie să se susțină bugetul public și trebuie să avem obiective pe termen mai lung. De aceea doresc să-l felicit pe domnul Caza care a făcut o treabă excelentă. Raportul acesta se bazează pe Cartea Verde a Comisiei ceea ce este foarte bine. Apoi, raportul stabilește obiective precise. Mă bucur să văd că se menționează aici combaterea fraudelor. În fiecare zi, concetățenii noștri fac sacrificii suplimentare pentru a ameliora situația bugetară a statelor membre din Uniunea Europeană. Așadar, nu trebuie să uh, lăsăm frauda să uh, să se prolifereze astfel nestăvilită. Nu trebuie nici să sporim povara administrativă pentru întreprinderi. Întreprinderile acestea care suferă din cauza crizei. Și mai trebuie subliniat încă un element pe care cred că domnul Caza l-a menționat cât se poate de corect. Este vorba de propunerile pentru o dezvoltare mai înțeleaptă a pieței interne. Trebuie să fim mai eficienți, să simplificăm povara administrativă pentru întreprinderi și să favorizăm schimburile între statele membre. Iată un obiectiv pe care îl susținem de plin, mai ales acum în toiul crizei. Trebuie ca piața să fie încurajată pentru a se favoriza creșterea economică, redresarea. Doresc să-l felicit din nou pe colegul nostru. Această rezoluție este ponderată și se referă la adevăratele priorități. E momentul să acționăm. Mulțumesc! Acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul El Kadraoui. Două minute. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, ik zou om te beginnen de... Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, încep prin a mulțumi raportorului pentru excelenta colaborare, ceea ce a permis ca raportul să aibă un mesaj foarte clar în dezbaterea legată de revizuirea sistemului TVA. Sistemul trebuie să fie mai simplu, mai eficient și mai transparent. Raportul colegului Casa contribuie la aceste obiective și duce mai departe dezbaterea. Bineînțeles că este vorba doar de începutul procesului care va permite Comisiei să înainteze. Nu înseamnă că în acești ultimi ani am văzut o trecere de la impozitarea directă la impozitarea indirectă, însă această tranziție nu a fost suficientă. De aceea este important să ținem cont în această dezbatere de propunerile legate de fiscalitate și pe TVA reforma TVA nu este un, o acțiune neutră. Acest lucru are un impact direct asupra comportamentului cetățenilor. Putem stimula sau nu comportamentul de cumpărare. Scutirile trebuie să rămână posibile și, de asemenea, pentru asociațiile fără non-profit în ceea ce privește noile evoluții politice și mă refer aici și la sectorul de transport maritim și aerian, care, care trebuie să fie tratate diferit de sectorul de transport feroviar. Trebuie să evităm distorsionarea concurenței. orice carte, indiferent de formatul său, trebuie să fie tratat la fel, fie că este vorba de cărțile în format digital sau cele de obișnuite. Trebuie de asemenea să favorizăm eficacitatea, să luptăm împotriva fraudei, pentru ca acest sistem să fie mult mai puțin permeabil față de uh, fraudă. S-a vorbit de 100 de miliarde de pierderi Uh, datorită fraudei TVA. Avem nevoie așadar de un control mult mai bun și de aceea colaborarea între servicii este esențială. Bineînțeles că noul sistem va trebui să, permit, să ne permită să luptăm activ împotriva fraudei. Salutăm introducerea unui sistem prag și Uh, am dori introducerea unui ghișeu unic la nivel european. Raportul va contribui la dezbatere, dezbatere pe care o așteptăm și așteptăm și reacția Comisiei. Vă mulțumesc în numele grupului liberalilor. Dăm acum cuvântul domnului Haglund. Două minute. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a-i mulțumi raportorului care a întocmit un raport foarte bun. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Raportul e într-adevăr foarte bun. Aș dori să analizez problema scutirii de TVA pentru organizațiile non-profit. Comisarul probabil își amintește că unii din noi și-au exprimat anumite îngrijorări la Strasburg în urmă cu câteva luni pe acest subiect. Ar dori, aș dori ca aceste organizații non-profit să beneficieze în continuare de scutire de TVA. Probabil că ați observat că nu doar eu, ci și alți colegi de-ai mei au amendat acest raport în această direcție. Urmează anul european al voluntariatului. O serie de state membre oferă scutire de TVA în sistemul lor de impozitare. Însă, Comisia a înaintat proceduri de încălcare împotriva unui număr de state, inclusiv Suedia. Aceste state se îndepărtează de practicile Comisiei. Sper ca Comisia să nu dea curs acelor urmăriri pentru încălcare. Acest raport este foarte bun în opinia mea. Problema fraudei fiscale reprezintă o, problem, eh, reprezintă o chestiune foarte importantă aici. Ar trebui să combatem frauda fiscală pentru a crește sumele care sunt colectate de stat. La final, doresc să atrag atenția asupra unui lucru. Taxa pe valoare adăugată reprezintă un uh, domeniu în care e nevoie de armonizare și trebuie ca armonizarea să aibă loc la nivel european. Vă mulțumesc, spune președinta. În numele grupului ECR, domnul Fox, un minut și jumătate. Aș dori să încep prin a mulțumi raportorului domnul Caza pentru munca sa legată de acest raport. Orice lucrare legată de impozitare este controversată pentru că impozitele sunt una din competențele statelor suverane. De aceea atât de mulți în această sală, inclusiv domnul comisar, doresc ca Uniunea Europeană să aibă puterea de a uh, percepe impozite de la cetățeni. Și noi, conservatorii, dorim ca Uniunea Europeană să nu aibă această competență. Acest raport se referă la TVA și la multe aspecte uh, care mi se par foarte pozitive. Mă bucur că taxa pe tranzacții financiare și resursele proprii uh, ar urma să fie îndepărtate. Mă bucur că domnul Caza se referă la reducerea costurilor administrative și a poverii pentru întreprinderi. În acest raport se recunoaște că orice propunere nouă legată de TVA trebuie să fie foarte bine gândită și să aibă mai ales obiectul de a îndepărta frauda carusel. Mă bucur să văd că Comisia și Consiliul doresc o abordare coordonată față de TVA. Acesta este un pas important spre funcționarea eficientă a pieței unice. Însă, există și aspecte în legătură cu care nu sunt de acord în acest raport. De exemplu, alineatul 46, unde se cere statelor membre să sporească nivelul armonizării fiscale. Armonizarea făcută de Uniunea Europeană este cu totul altceva decât reformele naționale. Grupul nostru nu este de acord cu această propunere pentru că impozitarea trebuie să rămână o uh, competență a statelor naționale. Vă mulțumesc! Per... Mulțumesc! În numele GUE are cuvântul domnul Huntis. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, Acest raport conține măsuri pentru a ajuta la reducerea birocrației. Însă, nu este atât vorba de, de acest raport și nici de propunerile comisiei. Vorbim aici despre evaziunea fiscală și evitarea plătirii de impozite, care duc la pierderi enorme. În numele grupului meu, în propunerea pe care le-am făcut, noi propunem să înghețăm impozitarea directă. Să se reducă taxele asupra companiilor multinaționale și să se crească TVA. Noi ne opunem acestei situații prin care taxele pentru multinaționale scad și TVA-ul pentru consumatori crește. Această, acest sistem de impozitare se opune unei politici sociale europene care să pună accentul pe bunăstarea cetățenilor. Mulțumim, domnule Huntis. În partea din partea federalilor, domnul Paxas. Keletas minčių vertinant își išsamų pranešimą. Mulțumesc. Doamnă, mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să fac câteva comentarii pe marginea acestui raport. Sistemul actual de colectare a TVA-ului e total depășit. Cu cât înlocuim, îl înlocuim pe acesta mai repede, cu atât mai bine, mai ales că trecem printr-o criză. Reforma TVA ar trebui implementată într-o manieră rapidă și eficientă, ținându-se cont de nevoia consumatorului. Spun asta pentru că consumatorul reprezintă sursa principală de finanțare aici. Consumatorii sunt cei care sprijină sistemul în sine. Ar trebui de asemenea să permitem statelor membre să introducă un sistem care să reducă TVA-ul în zonele importante pentru consumatori. Mulțumesc. În numele neafiliaților, Sinclair, două minute. Uh, Mulțumesc, președinte. TVA este numită și taxă de lux. Este un lux pentru cei care pentru cei care și-o pot permite, cei care câștigă cel mai mult din societate știu cum să evite să plătească TVA și cei mai săraci sunt meniți să o suporte din plin, fie că e vorba de combustibil sau de bunuri gospodărești. Contribuabilii din uh, Marea Britanie au trebuit să au trebuit să sufere transferul a 15 miliarde de lire din Marea Britanie în Uniunea Europeană sub formă de plăți TVA. Și guvernul a început acum să spună că TVA-ul este o taxă europeană sau inspirată de Uniunea Europeană. Noi nu mai putem uh, susține această situație. Această taxă nu trebuie să se uh, aplice la nivel european. Guvernele naționale trebuie să decidă cum să se aplice și veniturile trebuie să rămână în statele naționale. Vă dau un exemplu. Uh, TVA-ul pe uh, combustibilul pentru încălzirea gospodăriilor. A fost un subiect controversat în anii 90 și guvernele și-au pierdut credibilitatea politică la vremea aceea când au încercat să sporească TVA-ul la 15%. Nu au explicat niciodată că trebuiau să facă acest lucru din cauza că țara noastră făcea parte din UE. Opoziția a criticat această taxă numind-o un afront la adresa săracilor. Când au venit la putere în 1997, însă cei din opoziție au abordat aboli taxa? Nu. Uh, uh, și acum ar trebui să cerem comisiei să o reducă la 5%. Ce s-a întâmplat cu taxa pentru oamenii obișnuiți? Acest TVA este o înșelătorie pentru oamenii normali, muncitori și ar trebui să fie abolită la nivel european. Mulțumesc. Are acum cuvânt, au acum cuvântul ceilalți vorbitori și cred că domnul Höckmark nu este în sală. Deci, voi da cuvântul domnului Danelis. Trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, din punct de vedere economic, TVA-ul joacă un rol foarte important în bugetele de stat și, bineînțeles, și în bugetele europene. Date fiind problemele financiare prin care trece Uniunea acum, sistemul TVA este important și trebuie să funcționeze pe cât de eficient posibil. Datorită complexității sistemului actual, însă, din păcate, TVA-ul are un rol uh, foarte important în administrarea companiilor. Să nu uităm că cereri, cerințele de menționare a tuturor tranzacțiilor plătitoare de TVA este un lucru mai ușor pentru marile companii decât pentru IMM-uri. De asemenea, dă posibilitatea fraudării și evaziunii fiscale. Ținând cont de acești factori, propunerile raportului actual reprezintă o contribuție foarte bună a Parlamentului European într-o zonă unde nu deținem competen- competență legislativă. Vrem să avem practici convergente la nivel european, o factură tip europeană în ceea ce privește colectarea TVA, statele membre ar putea să câștige miliarde de euro dacă această operațiune se face corespunzător. În ceea ce privește frauda transfrontalieră, ar trebui să uh, folosim tehnologii noi, uh, ceea ce înseamnă noi investiții, însă aceste, acestea nu trebuie să fie evitate. Trebuie să ne gândim și la revizuirea limitelor pentru TVA și a scutirilor de TVA, având în vedere uh, prioritățile de mediu. Noi am dorit TVA zero sau redus pentru transportul public. Uh, propunere care nu apare în versiunea finală a raportului, însă pe care sperăm că o care sperăm că însă sperăm că această propunere va apărea în lista bunurilor pentru care propunem o rată a TVA redusă. Ar fi foarte bine dacă bunurile legate de siguranța rutieră ar beneficia de pe urma unei taxe pe valoare adăugată redusă. Vă mulțumesc. Domnul Schmidt, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Ați întreprins o activitate excelentă. Grupul liberalilor are o atitudine pozitivă față de Cartea Verde a Comisiei. Uniunea Europeană are nevoie de mai multă armonizare în sistemul fiscal în ceea ce privește colectarea TVA pentru a unifica piața internă. Sistemul TVA e mult prea diversificat acum la nivel european, motiv pentru care există acum obstacole o mai bună armonizare a politicilor TVA în Uniunea Europeană e o măsură absolut necesară. Salutăm armonizarea continuă a sistemelor TVA. Sprijinim de asemenea și ideea de neutralitate TVA. Considerăm că indivizii și companiile nu ar trebui să fie forțați să suporte povară fiscală mai mare ar trebui să analizăm consecințele care se registrează la nivel regional și local, pentru că, de fapt, se impune o tranziție de la o impozitare directă către una indirectă. Și consecințele, pot și pot să apară anumite consecințe. Ar trebui să reducem numărul scutirilor de TVA, pentru că, iată, din cauza acestora crește povara administrativă și birocrația. Cu toate acestea, există o scutire de TVA cu care sunt de acord. E vorba de scutirea TVA pentru organizațiile non-profit. Comisia a înaintat o procedură de încălcare a obligațiilor împotriva Suediei pentru că Suedia scutește organizațiile acestea de TVA. Eu cred că e greșit că se întâmplă asta. O serie de colegi au înaintat o rezoluție în favoarea scutirii de TVA a organizațiilor non-profit. Mă bucură faptul că aceste idei au fost susținute la Comisia Parlamentară. Cred că ar trebui să transmitem un mesaj coerent Comisiei Europene. Iată, e vorba aici de activități non-profit, de activități voluntare și nu ar trebui să le înăbușim. Trebuie să garantăm faptul că produsele beneficiază de tratament egal în diferite state membre în momentul în care fixăm ratele de TVA. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă urez mult succes pe mai departe în activitatea dumneavoastră extrem de dificilă. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Strejcek, un minut. Uh, Bună dimineața! Am doar un minut la dispoziție, așadar am să încerc să fiu cât mai succint și să menționez trei aspecte. În primul rând, doresc să îl felicit și să-i mulțumesc domnului Casa. Nu este prea corect politic pentru că, după cum știți, vă cunosc eu, sunteți un membru foarte harnic în Parlament aici de șapte ani și în legătură cu problemele TVA știu că e bine că dumneavoastră știți măcar despre ce vorbiți, însă ă, eu mă tem sau cel puțin sunt preocupat, mă tem că strategia acestui TVA, așa numit verde, care ar trebui să reducă cotele pentru produsele uh, care folosesc energia în mod eficient și sunt ecologice, să ducă la fraude fix fiscale, ceea ce ni se pare aproape inacceptabil. Așadar, nu trebuie să ignorăm această posibilitate. Și s-a terminat minutul. Mulțumesc foarte mult. În alt de al treilea lucru îl spun personal domnului Caza. Grazie. La parola all'onorevole Morgati. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Morgati. Intanto desidero ringraziare in Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. În primul rând, îl felicit pe domnul Casa pentru munca sa. Mă bucur că există multe referiri la simplificarea administrativă și la reducerea birocrației. Însă instrumentele digitale care există acum ar putea să ajute foarte mult IMM-urile. Aș sublinia și un amendament al grupului meu care a fost acceptat. Noi vrem un prag pentru scutirile de TVA pentru IMM-uri care să fie extins pentru întreaga Europa. Un asemenea prag ar permite un acces mai ușor pe piața internă a antreprenorilor tineri. Mă bucur că eficiența crescută este o prioritate în TV, problema TVA-ului. Este necesar dacă vrem să eliminăm frauda, pentru că, din păcate, frauda a fost uh, larg răspândită în ultimii ani. Vă mulțumim. Urmează doamna Vertman, un minut și jumătate. Dragi colegi, importanța TVA ca sursă de venit pentru bugetele afectate de criză e recunoscută ca atare. Ar trebui ca sistemul să fie îmbunătățit. Sistemul uh, TVA-ului se bazează acum pe reglementări care sunt uh, comunitare și implementate la nivelul statelor membre. Ar trebui ca uh, în centrul preocupărilor noastre să stea chestiunile de reglementare juridică coerentă a acestui sistem. Raportorul nostru vine cu propuneri foarte clare pentru o armonizare a TVA cu, excep- cu puține excepții. Și cred că această abordare e foarte bună. Ar trebui să eficientizăm sistemul și să reducem costurile care sunt impuse întreprinderilor. Pentru a unifica piața unică trebuie să existe armonizare fiscală. Pentru a securiza veniturile din TVA, trebuie să contracarăm frauda, pentru că aceasta este, în opinia mea, abordarea cea mai bună. La final, nu pot decât să sper că, printr-o reglementare coerentă, pe viitor, directivele comunitare uh, nu vor mai pune atâtea probleme statelor membre. Doresc și eu să mulțumesc personal raportorului pentru acest raport foarte, foarte bun. Mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul domnul Feo, două minute. Domnule președinte, raportul pe care îl discutăm aici se îndreaptă în direcția dorită. Ne prezintă o viziune modernă asupra TVA și asupra fiscalității și reia o serie întreagă de propuneri care ar trebui să ne stimuleze să încurajăm Comisia să-și asume inițiative pe care să le prezinte după aceea Parlamentului. Domnul Casa cunoaște preocupările noastre față de acest subiect. TVA-ul rămâne sigur, un venit la uh, buget, însă reprezintă și un element esențial pentru funcționarea întreprinderilor și pentru funcționarea pieței interne. De aceea este normal, așa cum se spune în raport, să fie uh, simplificat TVA-ul. E nevoie de mai puțină birocrație, de mai puțină administrare, de uh, mai multă luptă împotriva fraudelor fiscale. Și este foarte important, de asemenea, ca sistemul de percepere TVA să fie ameliorat. Va fi necesar ca sistemul de rambursare să fie ameliorat. De asemenea, sistemul trebuie să fie simplu pentru IMM-uri. Trebuie ca rambursarea TVA-ului către IMM-uri să fie accelerată și ameliorată. Este nevoie de un sistem care să acorde toată atenția necesară funcționării IMM-urilor. După cum se constată în raport, IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a dezvoltării noastre, motorul economiei. Și cred că toate aceste lucruri trebuie să ne împingă să acționăm rapid. Parlamentul și-a luat angajamentul de a crea un mai bun sistem TVA și acest raport dovedește intențiile sale. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Corea de Campos, trei minute. Uh, comisar, este un... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, domnul Casa a redactat, a redactat un raport foarte bun. Dar, în primul rând, de ce este nevoie de revizuirea TVA? În primul rând, această taxă trebuie să devină compatibilă cu piața internă, cu cât mai multe sisteme TVA, cu atât mai puțin fluidă va fi piața internă. Un singur tip de taxă pe valoare adăugată poate să ajute la comerțul electronic și va putea să permită cetățenilor să aleagă în mod informat în uh, domeniul prețurilor De asemenea, ne va ajuta în lupta împotriva fraudei. În primul rând, în ceea ce privește piața internă, lucrurile pot fi îmbunătățite. Măsura 7 menționează tehnologii digitale. La punctul 5 uh, se vorbește despre standardizarea și implementarea directivei serviciilor. Punctul 9 menționează uh, eliminarea obstacolelor fiscale revizuirea sistemului TVA și rolul TVA uh, în comerțul uh, online, sistem pe care îl folosim când comandăm cărți, de exemplu. Mai multe elemente sunt importante. În primul rând, criza. Avem nevoie de venituri pentru bugetele de stat, pentru că probabil din ce în ce mai puține taxe vor, impozite vor fi colectate datorită crizei. Uh, populația îmbătrânește, de asemenea, datorită problemelor demografice din Europa și există tendința de a trece de la uh, impozitare directă spre impozitarea indirectă. Trebuie să regândim echilibrul între impozitarea directă și cea indirectă în Europa. Prin aceste reforme trebuie să armonizăm subsidiaritatea cu cerințele pentru armonizare. Trebuie să reducem aplicarea uh, diverselor rate TVA și să avem o listă foarte clară a elementelor unde putem aplica TVA. Trebuie să ne gândim la pragurile pentru scutiri pentru IMM-uri, fiind uh, conștienți de faptul că fiecare scutire poate să reprezinte o portiță pentru fraudă. Sunt pentru această idee a unui TVA european. Vă mulțumesc, domnul Coșnic, do- un minut. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Văd că în acest raport raportorul își exprimă dorința de a reduce povara administrativă și birocrația și de a reduce frauda. Se discută despre reducerea declarațiilor de TVA. Consumatorii noștri îmbătrânesc, motiv pentru care, iată, se ajunge la reduceri uh, pe piața de consum ar trebui să ne axăm mai puțin pe impozitarea directă și să ne concentrăm pe impozitarea indirectă de data aceasta, dar, bineînțeles, cu prudență. Trebuie reformat sistemul fiscal uh, la nivelul statelor membre, astfel încât să devină un sistem comunitar. Statele membre trebuie în continuare să fie responsabile de TVA, dar armonizând, uh, la, armonizând uh, totul la nivel comunitar.

Grazie, la parola lui. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ludvigson două minute. Eh, tak, fru talman. Mulțumesc, domnule președinte. În general, raportul domnului Casa este unul foarte bun. Pune accentul acolo unde trebuie, pe îmbunătățirea eficienței, pe mai puțină birocrație și pe lupta împotriva fraudei. Putem câștiga multe prin îmbunătățirea directivei TVA în aceste trei domenii. Însă aș dori să uh, mă refer la scutirile de TVA pentru organizațiile non-profit. Aici mi se pare că există o greșeală în directivă. Austria, Danemarca, Finlanda și Suedia au fost criticate în ultimii ani de către Comisie pentru că nu au aplicat cadrul actual aceste state vor trebui să facă schimbări în structura regulilor naționale pentru TVA. Însă mie mi se pare că problema este la nivel european. Soluția cea mai bună ar fi dacă directiva TVA ar deschide posibilitățile ca uh, să existe scutiri generale nu trebuie să permitem foarte multe scutiri în directivă, însă în acest uh, caz mi se pare util să permitem flexibilitate mai mare la nivel național. Scutirea de TVA pentru organizațiile non-profit este o modalitate foarte bună pentru a promova uh, societatea civilă, activitățile sociale aceste măsuri nu trebuie să distorsioneze încă, însă concurența. Trebuie să examinăm activitățile non-profit la scară mică, care sunt în mod foarte clar diferite de activitățile comerciale. Motivul principal nu ar fi îmbunătățirea situației financiare a acestor organizații, ci să reducem povara fiscală, povara birocratică pentru voluntarii care se ocupă de aceste bugete nu putem rezolva problema doar prin creșterea subvențiilor. Aici mi se pare că este cel mai important să reducem birocrația. Mă bucur că raportul stabilește un semnal clar pentru comisie că trebuie să fie introdusă o excepție pentru organizațiile non-profit. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cred, mi se pare că domnul Kurski nu este în sală. Da, s-a ridicat. Acum uh, îi dau cuvântul un minut. Uniunea Europeană zakłada, że przez podnișenie... Mulțumesc. Uniunea Europeană crede că prin creșterea TVA-ului crește încasările la buget, dar e greșit. Am, din câte am înțeles, uh, în cele 22 de ore necesare pentru Uh, impostare TVA, consumatorii vor uh, consuma 23 de milioane de ore ținând uh, cont de povara birocratică. Două, foarte multe persoane își vor pierde locurile de muncă din cauza birocrației. Iată câteva lucruri care apar când discutăm despre TVA. Cel mai bine ar fi să introducem o, un taxă pe valoare adăugată standard, atât pentru comerțul uh, obișnuit, cât și pentru comerțul online. Nu cred că putem să spunem da unui TVA standardizat pentru toate produsele. De aceea ar trebui ca statele membre să decidă ce politici fiscale adoptă. Putem să spunem da consumului și nu producției și să susținem prețurile cele mai mici. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Galpelci, două minute. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mulțumesc, președinte! Domnule comisar, în primul rând aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca sa excelentă. Politica economică și monetară este una foarte importantă. Dacă discutăm despre o armonizare minimă, trebuie să ne dăm seama că fără ea nu putem avea o economie competitivă în Europa. TVA-ul a fost introdus acum 40 de ani și atunci răspundea nevoilor statelor membre, însă de atunci nu au, au mai fost făcute eforturi de modernizare care nu au dus decât la complicarea sistemului. Au uh, creat tot atâtea poveri pentru cetățeni și pentru întreprinderi și reprezintă acum un obstacol în calea unei piețe integrate. Însă, Uh, constatăm că TVA-ul face obiectul fraudelor și evaziunii fiscale și astfel se pierd miliarde de euro. Mai există și un alt aspect. TVA este, de fapt, o sursă foarte importantă de venit, pentru că ne ajută să ne finanțăm sistemele de uh, asigurări sociale. Trebuie, deci, să avem exoner- scutiri și să permitem existența acestor scutiri pentru că nu dorim pe viitor să se distorsioneze concurența. Acum salut măsurile antifraudă și măsurile de simplificare propuse în raport. În același timp, cred că este important să uh, ne ocupăm și de lipsa de transparență. Trebuie de asemenea să analizăm aspectele legate de operațiunile transfrontaliere. Nu trebuie să uităm uh, nici tranzacțiile intra-UE, care sunt foarte importante pentru piața noastră internă integrată. Avem uh, propuneri de uh, modele diferite de colectare, însă eu cred că trebuie să susținem un model care să ducă la sporirea veniturilor. Încă o dată mulțumesc raportorului și mulțumesc pentru că mi-ați acceptat amendamentele. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Schwab. Două minute. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, domnule comisar. Sistemul de TVA din Uniunea Europeană, care există de 17 ani, reprezintă azi pentru întreprinderile europene un obstacol vizibil uh, în activitatea lor pe piața internă. Reglementările sunt complexe și sunt implementate diferit în statele membre, motiv pentru care povara administrativă e extrem de mare, mai ales pentru IMM-uri. E clar că situația e inacceptabilă, mai ales în ceea ce privește comerțul online transfrontalier, care, care aduce cu sine un potențial de creștere pe piața internă, impune tot felul de obstacole fiscale. La final, trebuie să uh, conchidem că acestea trebuie eliminate pentru că va profita toată lumea, inclusiv consumatorii. Avem o inițiativă legislativă în acest sens care este foarte necesară, domnule comisar. De aceea salut și Cartea Verde. Suntem pentru simplificarea procedurilor, pentru demontarea birocrației. Colegul meu, David Caza, a venit cu o propunere extraordinară care include măsuri rezonabile, precum crearea unei facturi standardizate europene și reducerea declarațiilor de TVA, numărului declarațiilor. În ceea ce privește statele membre, vedem că nu există suficientă cooperare în ceea ce privește principiul originii. În trecut, nu doar statele membre, ci și Comisia și Parlamentul s-au exprimat pe acest subiect. Acum ne orientăm către principiul um, destinației. E clar că nu e o soluție perfectă, dar e măcar fezabilă. Per ansamblu, doamnă președinte, suntem de acord cu avea un regulament în loc de directivă pentru a garanta o implementare unitară a sistemului TVA în Uniunea Europeană și pentru a crea un sistem eficient pentru piața internă și pentru întreprinderile care, care activează mă scuzați, în cadrul acesteia. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Esaia, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând îi mulțumesc domnului Casa în poziția sa de raportor pentru raportul său echilibrat, care aduce o contribuție foarte puternică a Parlamentului în dezbaterea legată de reforma TVA diferențele între rata TVA în diverse state membre și celelalte state afectează funcționarea pieței interne deja de mulți ani. Sistemul TVA trebuie să fie revizuit, în special în contextul crizei fiscale. Evaziunea fiscală și evitarea plătirii impozitelor reduc veniturile la bugetul de stat și cetățenii și micile companii trebuie să compenseze pentru această diferență. Trebuie să îmbunătățim coordonarea între statele membre și sper că Comisia va lupta mult mai puternic împotriva evaziunii fiscale. Uh, TVA-ul ecologic uh, încă îmi pune probleme. Uh, S-a spus că se vor simplifica lucrurile, că, că povara administrativă ar trebui să scadă și că cerințele de declarare din partea IMM-urilor vor scădea. Sper de asemenea ca sistemul să țină cont de acele domenii care necesită o muncă foarte intensivă, de exemplu în sectorul manufacturii. Pentru de asemenea, organizațiile non-profit ar trebui să fie scutite sau să beneficieze de o rată mai scăzută. Statele membre trebuie să aibă dreptul de a acorda scutiri a unor asemenea organizații. Și sperăm că membrele, statele membre se vor achita de această um, posibilitate. Fernandes. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să îi felicit pe colegii mei. Doresc să-l felicit mai ales pe raportor, pe domnul Casa. Raportul este excelent și simplificarea și armonizarea TVA-ului ar crea o mai mare transparență, o mai mare eficiență și mai puțină birocrație și, desigur, mai puțină fraudă. Astfel, vom putea să promovăm funcționarea pieței unice, vom putea contribui la sporirea competitivității zonei euro și a întregii Uniuni Europene. Cred că avem nevoie acum de această competitivitate. Combaterea fraudei TVA este prioritară, pentru că această fraudă ar putea reprezenta pierderi de 200 de miliarde de euro. Vorbim aici de 21% venituri TVA pentru majoritate, din veniturile TVA pentru majoritatea statului, pentru că pentru foarte multe state TVA-ul este o sursă esențială de venit. Deci cred că trebuie să susținem principiul neutralității. Trebuie să ne asigurăm că reducem povara birocratică și să ameliorăm legislația TVA în întreaga Europa. Întreprinderile nu își pot permite costurile adiționale pentru perceperea TVA, mai ales acest lucru este valabil pentru IMM-uri. Peste 99% din întreprinderile din Europa sunt IMM-uri și în uh, uh Portugalia IMM-urile asigură 81% din locurile de muncă totale. Statele care beneficiază de ajutor extern trebuie să monitorizeze cu mare atenție veniturile fiscale. Aceste state au fost uh, obligate să-și sporească cotele de impozitare. Trebuie să-și analizeze pragurile TVA și să uh, creeze liste clare de scutiri de TVA. Și din acest motiv, cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Mazzoni, un minut. Grazie, președinte. Trovo molto Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport vine la momentul oportun. Domnul Casa l-a întocmit într-o manieră excelentă. A definit poziția Parlamentului European în ceea ce privește reforma TVA. Era o activitate care trebuia obligatoriu întreprinsă. Obiectivele stipulate în mod foarte coerent în raport sunt unele pe care le putem accepta, fiindcă se vorbește despre simplificare, armonizare, transparență, mai ales în ceea ce privește instrumentele de promovare a armonizării. Domnul Casa a avut o abordare foarte bună pentru că a ținut cont de faptul că autonomia națională trebuie protejată în continuare. Trebuie să se respecte principiul solidarității. Aș dori să fac două observații. Cred că Comisia ar trebui să acționeze foarte repede când vine vorba de scutirile de TVA în primul rând. Acestea trebuie clarificate. Trebuie să clarificăm care este situația ONG-urilor și a organizațiilor non-profit. Pentru a face asta, Comisia va trebui să țină cont de nevoia de a renunța la scutirile de care s-a abuzat Trebuie redusă, în al doilea rând, birocrația și adaptat, trebuie ca sistemul să fie adaptat astfel încât să permită includerea de noi tehnologii. Ar fi un lucru important atât pentru întreprinderile europene cât și pentru piața europeană. Mulțumesc. Urmează, mulțumesc, doamnă Mazzoni. Urmează procedura intervențiilor spontane. O serie de colegi au solicitat intervenția. Vă rog să respectați timpul alocat ca să aibă toată lumea șansa să vorbească. Doamna Lun, un minut. Domnul Luhan, un minut. Stimați colegi, taxa pe valoare adăugată este o sursă indispensabilă de venituri pentru bugetele naționale și numerate state medie reprezintă chiar principala sursă de venit

Ο κύριος Ρούμπιξ έχει το λόγο παρακαλώ. Are cuvântul domnul Rubic. Ένα λεπτό. Mr. Rubix? Domnul Rubix. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu salut munca depusă de raportor pentru a analiza situația taxei pe valoare adăugată în Uniunea Europeană. Acest raport ne arată că în ultimii 17 ani taxa pe valoare adăugată a devenit din ce în ce mai dificil de perceput uh, și mai fragmentată și oferă mai multe oportunități pentru fraudă. Acum nu trebuie să potcovim din nou un cal șchiop în speranța de a rezolva problema. Trebuie să găsim alte soluții pentru a înlocui taxa pe valoare adăugată cu o taxă pe cifra de afaceri, de exemplu. Acest lucru ar simplifica administrația și ar duce la evitarea fraudei. Mulțumesc, domnul Pașca. Mulțumesc, doamnă președinte. Taxa pe valoare adăugată este o sursă principală de venit pentru statele membre ale Uniunii Europene. Discutând despre comerțul transfrontalier, adesea se ajunge la evaziune fiscală. De aceea e important să găsim noi căi de a implementa mecanismul TVA. Politica fiscală e o responsabilitate a statelor membre, de aceea comunitatea europeană nu prea poate interveni. Cu toate acestea, sistemul poate fi îmbunătățit. Sistemul colectării TVA e unul amplu implementat și cred că aici putem să ne coordonăm mult mai bine mecanismele când vine vorba de colectarea TVA, mai ales în tranzacțiile transfrontaliere. O altă îmbunătățire ar putea proveni din reducerea poverii administrative. Menționez un exemplu. Putem să simplificăm declarația TVA, să o digitalizăm putem să utilizăm tipare uh, neutre din punct de vedere lingvistic, astfel încât întreprinderile să nu se mai confrunte cu probleme. Putem și, fa și să facem ca sistemul să fie mai transparent și vizibil îmbunătățit. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Bronz are cuvântul acum. Raportorul descrie lipsa de armonizare ca fiind o problemă specifică sau un neajuns al sistemului TVA, eu nu cred că aceasta este o problemă. Deloc. Taxa este percepută pentru a câștiga uh, venituri și pentru a produce uh, Um, efecte sociale și economice. Impozitele nu sunt făcute doar ca să arate bine. Fiecare stat are propriile sale obiective și propriile sale nevoi sociale și economice și de aceea statele trebuie să stabilească nivelul taxelor. Nu trebuie să luăm, să percepem taxe doar cu scopul de a avea uh, taxe identice în toate statele. Eu aș reforma TVA-ul și aș înlocui, l-aș înlocui cu o taxă pe vânzări pur și simplu. TVA-ul este plătit în mod disproporționat de cei mai săraci care au uh, veniturile afectate pentru consum în cea mai mare parte. TVA-ul este ar trebui făcut mai puțin degresiv și eu mă tem că tot cei mai săraci vor avea de suferit din cauza armonizării. Apoi, armonizarea nu va putea fi evitată dacă, este, uh, dacă face obiectul unui regulament și nu al unei directive. Domnul Sikierski. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtárs. Mulțumesc, președinte. Stimați colegi, reprezentanții partidului Iobic au intervenit în multe rânduri pentru a vorbi pentru a lua cuvântul împotriva centralizării. Din nou apare această problemă legată de TVA. Mulți spun că armonizarea este o soluție, Iată însă un mesaj pentru cei din Uniunea Europeană, pentru că se vorbește despre finanțarea un sistem de bunăstare. Însă, haideți să ne uităm la diferențele care există în vestul Europei. În estul Europei, TVA-ul este mai mare cu câteva procente decât uh, TVA-ul aplicat în vest. În Ungaria, de exemplu, avem un nivel record al uh, TVA-ului. Vom ajunge la rata de 27% pentru TVA. Aceasta a fost propunerea guvernului. Uh, astfel se impun presiune asupra cetățenilor fără precedent. Uniunea Europeană ar trebui să intervină atunci când cetățenii sunt presați în acest fel. Uh, Uniunea Europeană trebuie să protejeze bunăstarea cetățenilor săi. Doamna Flașicova, Benova, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în urmă cu 40 de ani a fost creată taxa pe valoare adăugată și a sosit uh, momentul să reformăm sistemul. Obiectivul ar trebui să fie acela de a armoniza piața internă odată cu armonizarea TVA. Sistemul TVA e important pentru sprijinirea strategiei Europa 2020. TV, taxa pe valoare adăugată e importantă pentru piața internă, pentru consolidarea bugetului de stat în Uniunea Europeană. E nevoie să îmbunătățim sistemul, de aceea avem nevoie de o taxă pe valoare adăugată unitară statele membre trebuie să reacționeze în consecință. Trebuie ca povara administrativă să fie scăzută și să se ajungă la simplificare în întreg sistemul. Intervenind la nivelul acestui sistem, reformându-l, putem să îmbunătățim competitivitatea. E important să găsim soluții astfel încât banii proveniți din uh, colectarea TVA să nu ajungă acolo unde nu trebuie. Mulțumesc. Eh, vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină la intervenții spontane? Doamna Băsescu, vă rog. Foarte mult, doamnă președinte. Doresc să-l felicit eu și pe colegul meu Casa pentru redactarea acestui raport excelent. Încasările din TVA reprezintă o sursă majoră de venit pentru bugetele naționale

Mulțumim foarte mult. Domnul Kelly a cerut și el să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum, după cum a spus doamna Băsescu, avem nevoie de măsuri pentru a stimula economia. În țara mea, noul guvern a făcut propuneri pentru a reduce Uh, taxa pe valoare adăugată pentru restaurante și alte uh, societăți, lucru care a avut un uh, efect extrem de benefic asupra mediului de afaceri. Aceste costuri au fost, aceste economii au fost transferate și către cetățeni. Se poate stimula economia prin uh, scăderea ratei TVA și Eh, am văzut că ceea ce este eh, de dorit pe termen lung, câteodată nu este practic pe termen scurt. Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult. Am încheiat intervențiile spontane, așadar dăm din nou cuvântul domnului comisar Șemeta. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Doresc să vă mulțumesc pentru comentariile și opiniile exprimate în timpul acestei dezbateri foarte interesante. Mă bucur să constat că Parlamentul European și părțile interesate adesea au aceleași opinii când vine vorba despre prioritățile necesare, astfel încât să avem un sistem simplificat, un sistem uh, care să nu mai fie atât de sensibil la fraudă. Constat că inițiativa noastră se bucură de sprijinul dumneavoastră și, într-adevăr, e o inițiativă necesară. A reforma sistemul TVA reprezintă o sarcină extrem de dificilă. Să nu uităm că legislația europeană se bazează pe articolul 113 din tratat când vine vorba despre uh, colectarea de TVA și pentru a reforma acest sistem e nevoie de unanimitate la Consiliu. Trebuie să răspundem așteptărilor ridicate exprimate. Trebuie să renunțăm la business as usual. Unele state membre poate că vor trebui să acționeze împotriva propriilor voințe. Parlamentul European a venit cu solicitări foarte clare în ceea ce privește următorii pași de urmat în reformarea sistemului TVA. După cum v-am spus, finalizăm comunicarea în ceea ce privește viitorul TVA. Această comunicare va fi realizată până la finele acestui an și, în paralel, lucrăm și la propuneri concrete despre cum putem îmbunătăți sistemul și despre mm, ce probleme pot fi soluționate. E vorba de probleme menționate astăzi. Fraudă, o mai bună coordonare a activităților între statele membre, uh, problema scutirilor de TVA și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt supuse unei analize minuțioase la comisie și la final mm, veți primi o propunere concretă. În concluzie, aș dori să mulțumesc încă o dată Parlamentului European, doresc să-i mulțumesc personal raportorului domnului Casa pentru sprijinul manifestat și pentru o abordare constructivă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, spune președinta. Raportorul este cel care va încheia această dezbatere. Aveți cuvântul, domnule raportor. Prezident, eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru intervențiile lor de astăzi și pentru susținerea de care au dat dovadă. Am apreciat comentariile legate de detaliile din raport, printre care era un acord uh, în legătură cu scăderea costului administrativ. Este un lucru important pentru IMM-uri care reprezintă baza economiei noastre. IMM-urile suferă cel mai mult datorită sistemului complex care există în acest moment. Avem foarte multe propuneri care pot să fie implementate fără a se schimba radical sistemul actual, dacă Comisia ține cont de propunerile noastre. De exemplu, uh, se cere Comisiei să, pregăte, să pregătească formulare tip pentru facturi care să fie neutre din punct de vedere lingvistic și care ar rezolva problemele actuale. Este vorba de un sistem bazat pe numere care să, armoniza, să, armoniza, să armonizeze felul în care se introduc datele. Astfel eliminăm în mare parte problema legată de traducere. Raport, de asemenea, cerem Comisiei să uh, prezinte maximul de obligații conform sistemului de TVA. Sistemele care au un sistem eficient nu trebuie să crească obligațiile pentru uh, întreprinderi. Astfel, întreprinderile vor ști că există um, un context echilibrat. În special în legătură cu temele care nu sunt controversate, ar trebui să introducem regulamente și nu directive pentru a crește uh, oportunitățile de implementare. Mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest raport, eh, raportorilor din umbră, raportorilor din partea celorlalte comisii. Sper că raportul va beneficia de susținerea necesară la vot astăzi și că vom transmite un mesaj extrem de puternic Comisiei în legătură cu mesajul în legătură cu reforma TVA. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Casa. Am încheiat această dezbatere și vom, votul va avea loc la 11.30 în această dimineață. Următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi este o declarație din partea Comisiei în legătură cu legea americană privind ocuparea forței de muncă. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru a deschide această dezbatere.